Domnule președinte, domnul președinte, bună dimineața, doamnelor și domnilor. S-a deschis ședința. Conform articolului 216 aliniatul 4 din uh, regulamentul de procedură, vă